will we move? Because okay. Uh, now we will continue with with the jury committee meeting. Continuăm cu lucrările comisiei uh, jury. Nu vreau să trimit pe nimeni afară din uh, sală, dar de fapt, ba da, vreau. in the meantime, we can, we can uh, approve uh, the minutes. Putem uh, aproba procesul verbal care este prevăzut la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi. Sunt obiecții, nu văd să fie cazul, prin urmare considerăm aceste procese verbale ale reuniunii din 11 ianuarie 2016 ca fiind adoptate. am rămas numai între noi, asta înseamnă că putem continua cu punctul 5 de pe urmea de zi și anume documentul de lucru cu privire la protecția adulților vulnerabili. Aș dori să îi dau cuvântul doamnei raportor, doamnei Joel Bergeron, Însă, înainte de a face asta, aș dori să vă spun că această inițiativă legislativă decurge din uh, activitatea lui Lopez Isturiz din mandatul uh, anterior. Asta pentru a vă oferi un context istoric al acestui dosar. Doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Protecția juridică a adulților vulnerabili vizează persoanele care au mai mult de 18 ani, care uh, în mod temporar sau permanent uh, sunt incapabile să-și gestioneze propria situație sau propriul bine. Noi uh, suntem clar uh, vizat cu toții de această problemă. Vulnerabilitatea poate să aibă origini fizice sau psihice, ea poate să fie consecința unui accident suferit în viață sau uh, se poate lega de uh, îmbătrânire sau de anumite boli degenerescente. Știm că au existat la un moment dat uh, cazuri foarte mediatizate în uh, presa franceză, uh, doamna Betoncourt sau domnul Vincent Lambert. Prima a fost o persoană foarte în vârstă, foarte bogată, care a fost izolată, alte persoane profitând de situația sa, iar cea de-a doua persoană era un tânăr care, în urma unui accident, și-a pierdut posibilitatea de a gestiona viața. Știm că în ceea ce privește persoanele um, bătrâne sau foarte bătrâne, uh, numărul lor crește în Europa datorită creșterii speranței de viață, ori asta sporește grupul uh, persoanelor vulnerabile în Europa. Asta pune probleme juridice în ceea ce privește libera circulație a persoanelor pentru că să nu uităm, trebuie să permitem persoanelor să se deplaseze uh, după bunul plac în Europa. Însă această uh, deplasare atrage după sine probleme juridice transfrontaliere atunci când persoanele locuiesc într-o uh, altă țară față de cea unde dețin bunuri, să spunem. Sau ne putem gândi la persoane care s-au căsătorit în străinătate sau ne putem gândi la bătrânii care vor să se mute în țări mai calde la pensie și investesc în proprietăți imobiliare în respectiva țară. În acest Parlament adesea vorbim despre probleme juridice transfrontaliere, mă gândesc la asistenții și uh, administratorii noștri europeni care uh, au reședință în uh, Belgia, însă vin în alte state. Ce, se întâmpl- ce s-ar întâmpla în cazul în care aceste persoane ar putea fi uh, incapacitate în urma unei boli? Ce legislație li s-ar aplica? Sub ce jurisdicție s-ar afla? cine ar putea să reprezinte aceste persoane sau să le asiste. Dacă acești rezidenți uh, în Belgia ar dori să meargă să trăiască în uh, țara lor, oare uh, dispozițiile de protecție de aici din Belgia s-ar aplica în mod direct în țara în care aceștia ar urma să plece sau în țara de origine? Sunt foarte multe întrebări care se leagă de acest grup al persoanelor uh, vulnerabile. Va trebui să găsim niște răspunsuri clare și precise la toate aceste întrebări. Din păcate, în Europeană nu stau lucrurile însă așa. Nu avem un cadru legislativ uniform și pertinent în ceea ce vește persoanele vulnerabile. Sistemele de protecție ale statelor membre diferă semnificativ unele de celelalte. Nu e realist să ne gândim în acest moment că ar putea exista o intervenție care să uniformizeze drepturile comunitare și diversele regimuri existente între statele membre. Prin urmare, în acest context, ține de responsabilitatea noastră să punem la punct un uh, regim juridic de protecție care să uh, ia în calcul într-o manieră eficace vulnerabilitatea persoanelor. În 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluție solicitând Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să consolideze promoveze cooperarea între statele membre uh, și care să îmbunătățească uh, implementarea deciziilor care vizează adulții vulnerabili. Până astăzi, Comisia nu a făcut nicio propunere. Eu vă propun un document de lucru care deocamdată nu e decât o bază de reflexie. Uh, și de aceea aș dori să văd care este părerea dumneavoastră și aș dori să beneficiez de cooperarea dumneavoastră. Vorbim până la urmă de un, niște instrumente juridice care să reglementeze litigii transfrontaliere, internaționale sau comunitare, care îi privesc pe uh, adulții vulnerabili. Mai este și o convenție uh, de la Haga de pe 13 ianuarie uh, 2000. Germania, Austria, Regatul Unit, Finlanda, Cehia, Estonia și Franța au ratificat această convenție și deja de câteva zile și Monaco. Însă este insuficient pentru a asigura aplicarea acesteia. Recomandările pe care le fac eu sunt următoarele. Se dorește să se uh, încurajeze uh, ratificarea acestei convenții de la Haga de către statele membre care să stabilească un cadru juridic clar, echilibrat și precis – Dincolo de aceste încurajări care pot uh, să fie făcute în van, pentru că până la urmă statele membre ar trebui să purceadă la o reformă uh, internă, ori asta probabil uh, descurajează statele membre. Am văzut o astfel de reformă în Franța uh, acum câțiva ani, știm care au fost uh, costurile acestei uh, reformă. Pen- și știu asta pentru că m-am ocupat uh, de uh, această categorie a persoanelor vulnerabile. Ar trebui până la urmă să avem un dispozitiv european care se bazeze pe această convenție de la Haga pentru ca acești adulți să poată beneficia de măsuri de protecție. În ceea ce privește instrumentele legislative, uh, Există anumite caracteristici intrinseci uh, ale acestei uh, situații, prin urmare am preferat să avem un regulament mai degrabă decât o directivă, însă știu că aici uh, îmi exprim doar o dorință. Mai sunt câteva aspecte care mie mi se par uh, importante și acestea țin uh, mai ales de uh, mentalitate. Acestea sunt esențiale dacă vrem să ținem cont de libertatea și demnitatea fiecărui individ în parte. Până la urmă vorbim despre termenii Convenției de la Haga, care stabilește un sistem similar celui existent în Franța, stabilit prin reforma din 2007. Se vorba despre un mandat care ar putea permite tuturor persoanelor care solicită să aleagă Uh, în cazul în care ar putea avea o inaptitudine viitoare, uh, una sau două persoane pe care să le mandateze uh, pentru a avea grijă de ele. Bineînțeles că ar trebui să se țină în cont de posibilitatea ca pe viitor aceste persoane care optează în prezent pentru acest mandat și-ar putea pierde din aptitudini. E important să ne proiectăm și noi într-o astfel de situație, chiar dacă ea este greu uh, de imaginat, pierderea facultăților și a capacităților. Însă ar trebui să existe un uh, interes să asigurăm protecția acestor uh, persoane vulnerabile, câtă vreme ne-am gândit să li se respecte și identita- independența și demnitatea în mare măsură. Statele membre n-ar trebui să, să uh, recurgă la tot felul de proceduri suplimentare pentru a asigura acest nivel de prote protecție. Pentru a conchide, îmi doresc ca Uniunea Europeană dacă i-a luat mai mult de 17 ani să rezolve problema succesiunilor, să se miște mai repede în ceea ce privește grupul persoanelor adulte vulnerabile, pentru uh, ca această situație să nu devină o urgență, cum se uh, pare că s-ar putea întâmpla curând. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Kester. Mulțumesc, domnul Kester. Ja, vielen Dank uh, für die Ausführungen. Mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să mă concentrez asupra unor uh, aspecte. În momentul în care vorbim despre vulnerabilitatea <laughs> persoanelor în vârstă, nu putem să trecem sub tăcere uh, tendința demografică care domină Europa și care va genera o creștere a numărului de persoane în vârstă pe viitor în Europa. Și aceste persoane sunt, uh, din pricina vârstei lor, sau vor fi din pricina vârstei lor, uh, din ce în ce mai vulnerabile. Și adeseori aceste persoane sunt, devin victime ale unor instituții care nu țin cont de drepturile lor funda, fundamentale până la urmă. Prin urmare, cum putem crea un uh, cadru juridic european în care tocmai drepturile persoanelor în vârstă uh, pot fi uh, îngrijite cât mai bine cu putință prin respectarea drepturilor lor fundamentale în aceste uh, instituții pentru vârstnici. Domnul Negrescu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportarea că trebuie să găsim o soluție la la problema persoanelor vulnerabile și este foarte clar că ceea ce mi se pare mie ciudat este că în 2008 Parlamentul a tras atenția Comisiei și nu s-a întâmplat nimic. În acest raport trebuie să subliniem acest lucru și anume că nu s-a făcut nimic pentru a îmbunătăți uh, viața acestor persoane. Avem câteva probleme legate de persoanele vulnerabile din Europa. În primul rând, avem o definiție a termenului, însă interpretarea dată acestei definiții nu este întotdeauna aceeași în statele membre și trebuie să căutăm o interpretare comună a acestui termen. În al doilea rând, avem și alți termeni asociați și alte concepte, cum ar fi rezident, evaluarea facultăților, protecția acestor persoane care sunt definite destul de diferit în unele state membre. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să menționăm necesitatea unui dialog mai consolidat între statele membre în legătură cu definirea acestor termeni juridici importanți. Ceea ce mi se pare interesant menționat este faptul că, datorită uh, faptului că nu avem în momentul de față o definiție, se generează costuri suplimentare pentru Uniunea Europeană și statele membre, lucru care trebuie să fie evidențiat, pentru că uneori când discutăm despre termeni, definiții, tindem să uităm că pe lângă problemele create, se creează și costuri pentru statele membre și dacă discutăm acest lucru, cred că statele membre vor fi stimulate să conlucreze mai îndeaproape pentru a avea o, uh, un, pentru a lucra către o, un cadru de referință comun pentru aceste definiții. Pentru mine și pentru colegii mei, cred că este foarte clar că trebuie să găsim soluția optimă pentru a-i proteja juridic pe adulții vulnerabili în acest sens, dacă fie că este vorba de persoane în vârstă sau cu disabilități, ambele grupuri au nevoie de susținere specială și cred că Uniunea Europeană ar trebui să le îmbunătățească protecția. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Comodini. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, doamnei Bergeron, pentru documentul de lucru foarte bun pregătit am câteva comentarii și opinii în legătură cu acest document de lucru. Este foarte clar că un sistem comun care să protejeze adulții vulnerabili sau a căror viață familiară este în diverse state membre, că aceste persoane merită să fie protejate și că trebuie să își păstreze drepturile cetățenești și mm, aceste lucruri se uh, aplică și persoanelor care se pensionează într-un alt stat membru sau petrec o mare parte a timpului în alt stat membru și uh, care sunt la risc de boală care duc, uh, poate să duc, ducă la pierderea facultăților. Însă trebuie să definim vulnerabilitatea și cum, uh, pentru că vulnerabilitatea nu uh, deține doar de incapacitate, ci depinde și de legislația civilă în diverse state membre și condițiile de acces la un drept civil. Așadar, trebuie să definim la ce vulnerabilități facem trimitere. Dacă vrem să avem o uh, recunoaștere armonizată a uh, sistemului de tutelă, de exemplu, sau să oferim protecție doar celor care sunt considerați incapabili juridici într-un alt stat membru sau chiar în statul lor de origine, eh, dar care și-au exercitat libertatea de circulație. Cred că unul dintre obstacolele cele mai mari ale acestui raport eh, o constau diferențele între statele membre. Trebuie să evaluăm aceste diferențe în sistemele juridice și să vedem unde sunt limitele și unde acestea trebuie să fie modificate. De exemplu, unele state membre nu recunosc aceste puteri, împuternicirile uh, acordate de cineva care vrea să numească o persoană un apropiat în cazul în care își va pierde uh, facultățile persoane care în cazul unui accident sau în cazul unei boli nu își mai pot exprima dorințele legate de refuzarea unui tratament, de exemplu. Există și uh, baze diferite pentru declanșarea acestor proceduri și de asemenea uh, obținerea aprobării oficiale pentru aceste, acești împuterniciți. Sper că uh, Uh, diferențele vor putea să fie um, identificate și clarificate. Statele membre uneori își doresc ca aceste chestiuni să rămână de competențe naționale și nu își doresc uh, prevederi armonizate. Așadar, ar trebui să identificăm care legislații nu sunt restrânse de mm, politicile mm, publice, cum ar fi uh, deciziile cu privire la sfârșitul vieții și acțiunile care nu beneficiază de, de asemenea restricții care să poată să fie reglementate prin proceduri comune europene. Reguli care să uh, recunoască uh, actele juridice în, înscrise într-un alt stat membru. De asemenea, să recunoaștem procedurile unui alt stat membru pentru a facilita această recunoaștere reciprocă. Doamna Bergera a identificat Convenția de la Haga ca fiind în mod corect pentru a mm, proteja adulții vulnerabili, în special de vreme ce majoritatea statelor membre nu au semnat sau ratificat această convenție. Este important ca această convenție să fie îmbunătățită, dar să recunoaștem că această convenție a reușit să evite conflictele între sistemele juridice și legislația aplicabilă, recunoașterea și aplicarea măsurilor și că există probleme pe care este mai pe care trebuie să încercăm să evităm conflictele. Trebuie să stabilim principii comune minime. Înainte de a identifica tipul de instrument legislativ, directivă sau regulament, trebuie să clarificăm în primul rând aspectele pe care tocmai le-am menționat. Din nou, mi se pare un proces important care ar trebui să faciliteze libertatea de circulație pentru uh, cetățenii europeni și aștept uh, observațiile raportoarei. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Este necesar să-i protejăm pe adulții vulnerabili la nivel transfrontalier și, așadar, raportul are meritul de a aborda această chestiune, însă nu sunt de acord cu concluziile raportului, pentru că, după părerea mea, soluția uh, mai rezonabilă este să încurajăm statele să uh, ratifice Convenția de la Haga care este un text de mare calitate pentru că fixează jurisdicțiile competente, care fixează statul de reședință obișnuită, un criteriu de bază, preconizează o serie de dispozitive de protecție foarte evoluate. S-a uh, citat uh, mandatul de incapacitate, care uh, este în Franța mandatul de protecție pentru viitor în 2007 și raportoarea a avut ocazia de a îl aplica în profesia sa și și eu la fel. Este un sistem excelent și ar fi foarte bine dacă am recitit această convenție de la Haga. Așadar, eu aș încuraja statele membre să ratifice convenția de la Haga din 13 decembrie 2000. Nu sunt de acord nici cu un regulament european, nici cu o directivă. Este un subiect care eh, se referă la chestiuni delicate pentru care trebuie să uh, respectăm marja de manevră a statelor membre și suveranitatea lor. Închei sublinind că un argument în acest raport mi se pare ciudat, argumentul financiar ni se a, a, explică că a, a, lipsa de reglementare ar putea să coste 16 milioane de euro pe an, însă este vorba de ființe umane Aici argumentul financiar mi se pare cu totul deplasat. Este vorba de o chestiune politică și nu financiară. Domnul Durand. Mulțumesc, cred că vom continua în franceză, va fi limba de lucru utilizată astăzi. În legătură cu ceea ce, ce a spus doamna Le nu împărtășesc, bineînțeles, nu împărtășesc uh, observațiile antevorbitorului meu. Eu susțin pe deplin munca uh, doamnei Bergeron. Nu voi vorbi foarte mult pentru că sunt total de acord cu acest raport. Consider însă, spre diferență de Le Breton, că trebuie să mergem către o armonizare și să avem o legislație comună, fie sub formă de regulament sau directivă, pentru că uh, aici este vorba chiar de centrul Europei Sociale, este vorba de centrul apărării celor mai uh, slabi. Este o misiune a Europei care uneori este uitată în beneficiul chestiunilor financiare și a forțelor economice. Deci eu susțin total acest lucru să, uh, este un proiect care ar putea să aducă un fond și o substanță foarte importantă proiectului european. Vă mulțumesc și, în final, doamna De Luca, numele Comisiei. Eh, uh, mulțumesc. Puteți să vorbiți în microfon, vă rog? Yes, thank you. Uh, I would like also to thank the... Da, aș dori și eu să mulțumesc uh, raportoare pentru acest document care reflectă problemele datorate lipsei unui regulament, uh, unei reglementări transfrontaliere a acestor probleme. De la bun început aș dori să spun că Comisia este foarte conștientă de rezoluția Parlamentului European din 2008 și că aceasta a fost luată în considerare în munca Comisiei de până acum. Aș dori să vă reamintesc că rezoluția solicita Comisiei să depună o inițiativă legislativă în momentul în care ar fi fost dobândită suficientă experiență în legătură cu aplicarea Convenției de la Haga. Nu este cazul, pentru că Comisia, după a încurajat întotdeauna statele membre să ratifice această convenție și i-a monitorizat și implementarea. Vă reamintesc că deja în 2010 și în 2014 și 2015 am distribuit un chestionar la Consiliu între statele membre cu o serie de întrebări legate de implementarea practică a acestei convenții statele, pentru statele membre care deja au ratificat-o și uh, legat, întrebări legate de motivul pentru care convenția nu a fost ratificată de statele care nu au făcut-o. Ah, ceea ce a dus la consultarea cu raportoarea. Din această consultare este foarte clar că există unele state membre care sunt dispuse să ratifice această convenție, o studiază și cele care au ratificat deja convenția consideră că este una bună, nu uh, văd neajunsuri, însă problema este că au avut de face cu foarte puține cazuri. În Franța am avut 24 de cazuri, în Germania 21, în Scoția un caz. Așadar, este foarte clar că cu acest tip de cifre o propunere legislativă din partea Comisiei pe această situație nu ar fi justificată suficient. Ce s-a făcut până acum, de exemplu, am cofinanțat uh, site-ul internet al Consiliului Notarilor Uniunii Europene, în legătură cu protecția adulților vulnerabili, care explică legislația națională din 22 de state membre în domeniul protecției adulților vulnerabili. În acest an vom, transpun, vom traduce memorandumul explicativ de la Convenția de la Haga în legătură cu protecția adulților vulnerabili în toate limbile europene, pe lângă engleză și franceză, care sunt limbile oficiale ale Convenției de la Haga, și la următorul grup de lucru al Consiliului pe drept civil în mai, ne vom consulta din nou statele membre în legătură cu evoluțiile din 2015 încoace pentru a vedea care este starea de fapt în ceea ce privește ratificarea și noile cazuri cu care au avut de-a face din 2015 încoace. Așadar, pentru a ne forma o opinie în legătură cu acest subiect, pot să o asigur pe doamna raportor că urmărim aceste chestiuni cel puțin din 2008, deci de dinainte de intrarea în vigoare a acestei convenții, pentru că ea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, deci este încă în prima fază și chiar dacă au și dat fiind că au ratificat-o puține state, nu există experiență suficientă în ceea ce privește funcționarea sa. Dar este considerată o convenție foarte bună și de mediul academic și, prin urmare, vom continua să încurajăm statele membre să o ratifice și vom studia posibilități mai stringente, nu, nu spun de a obliga statele membre, ci de a facilita acest proces de ratificare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Are cuvântul în final doamna Bergeron. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit. mulțumesc domnului Durand care a pus uh, punctul pe I Europa a fost creată pentru a simplifica viața europenilor, nu pentru a o complica. Dar există impresia generală că regulamentele complică lucrurile, ori aici este vorba de o legislație care simplifică viața cetățenilor și este foarte important ca Europa să se ocupe de aceste legi. Nu este vorba de politică sau că politica intervine în legislație, cred că cu toții ne regăsim ideile politice uh, în gestiunea acestor probleme. Sunt uh, de acord cu doamna Comodini, trebuie să găsim într-adevăr o definiție minim uniformă a persoanei vulnerabile. Franța are o scară de gestiune a persoanelor vulnerabile, atunci dacă persoana își poate gestiona patrimoniul până la tutelă atunci când persoana este incapacitată. Atunci când uh, ești rătos, uh, Franța are un mm, sistem foarte bun prin care poți să alegi deja de dinainte o persoană care să te reprezinte în momentul în care sau în cazul în care îți vei pierde capacitățile. Este considerat un instrument foarte bun, dar nimeni nu ratifică această convenție și dacă convenția nu este ratificată, atunci uh, rămânem uh, în situația anterioară legiștii Convenției de la Haga se tem de o legislație europeană, le tem că o legislație europeană va slăbi Convenția de la Haga. Așadar, vrem un instrument european sau vrem să uh, urmăm după o conferință internațională, o convenție. Așadar, îi răspund doamnei de la comisie care menționează că sunt mult, puține cazuri. Explic pentru ce, pentru că dacă un englez care vine în Bretania, englezii care vin în Franța, de exemplu în zona Bretania, dacă în momentul în care devin vulnerabili și se întorc uh, la ei, nimeni nu știe că sunt vulnerabili. În Franța există un organism de gestiune a persoanelor vulnerabile și acest organism nu previne pe nimeni, nu informează pe nimeni, pentru că în momentul în care aceste persoane părăsesc țara, nu mai interesează pe nimeni. Așadar, mi se pare un subiect urgent. Sper că Comisia va conștientiza că ființele umane nu se pot gestiona printr-un organism, că trebuie să vedem ce se întâmplă la uh, uh, nivelul cetățeanului și aici persoanele care circulă transfrontalier sunt în pericol. Foarte bine, am încheiat punctul 5 și trecem la punctul 6. Examinarea documentului de lucru cu privire la standarde minime comune privind procedurile civile. Dați-mi voie să spun că este un dosar pe care și Institutul Juridic European lucrează și comisia noastră este observator la acest institut european. Acestea fiind spuse, aș da cuvântul raportorului, domnul Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, рад Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, sunt încântat de faptul că, iată, am ocazia de a prezenta documentul de lucru pe tema standardelor minime comune privind procedurile civile. Acest document trebuie să ofere o imagine de ansamblu asupra competențelor Uniunii Europene în ceea ce privește dreptul procesual civil. Știți bine că renunțarea la procedura execvatur a facilitat uh, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Dar în acest context, încrederea între diferitele autorități judiciare este esențială. Din punct de vedere juridic, încrederea reciprocă ar însemna că sistemele judiciare naționale din Statele, Unite, uh, Statele Uniunii Europene ar trebui să respecte proceduri uh, civile armonizate. Acestea creează mai multă siguranță juridică și în același timp oferă mai multă siguranță și predictabilitate cetățenilor și afacerilor din Uniunea uh, Europeană documentul de lucru examinează temeiul juridic uh, potrivit pentru viitorul raport pe tema standardelor minime în domeniul uh, procedurilor civile. Majoritatea deciziilor uh, în materie civilă, luate la nivelul Uniunii Europene, se bazează pe două articole din Tratatul Uniunii Europene care ar putea fi folosită din nou. În primul și în primul rând avem articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acest acord, acest articol se Uh, poate fi folosit ca temei juridic pentru cazurile transfrontaliere, dar și cele naționale, atâta timp cât măsurile adoptate la nivel european vizează buna funcționare a pieței comune. Mai avem și uh, clauza specială din articolul 81. În aceasta se stipulează clar că Uniunea Europeană are dreptul de a potența cooperarea judiciară în materie civilă în cazul în care există implicații transfrontaliere. Acest aspect transfrontalier ar trebui să fie interpretat într-o manieră mai largă și nu este doar un uh, un echivalent al litigiilor transfrontaliere. Deci, pe de o parte, putem adopta instrumente specifice pe baza articolului 114. Pe baza aceasta sau în maniera aceasta am putea influența elementele de procedură civilă din statele membre. Dar, pe de altă parte, ne-am putea baza și pe instrumente orizontale care armonizează procedurile uh, naționale în cazul în care există implicații transfrontaliere spre deosebire de instrumentele opționale care creează o serie de reguli de procedură civilă care sunt uh, aplicate în paralel cu cele naționale, instrumentele de armonizare sunt uh, aplicate procedurilor civile naționale și obligă statele membre să armonizeze regulile naționale. Asta pentru ca ele să respecte modelul european din punct de vedere ipotetic, ar exista și o a treia opțiune pentru că există până la urmă o oarecare uh, suprapunere între cele două articole în domeniul acesta al procedurilor civile. E vorba despre ceea ce se referă la piața comună, dar are efect și asupra procedurilor civile. Dar până acum niciun act legislativ european nu a avut două temeie juridice. Prin urmare, stimați colegi, eu consider că serviciul juridic al Parlamentului European ar trebui să fie solicitat uh, uh, de fapt, un aviz din partea acestuia ar trebui să fie solicitat cât mai curând cu putință. Aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră, stimați colegi, dar și opiniile reprezentanților Comisiei Europene. Diana Wallis președinta Institutului Juridic European, este aici alături de noi și aștept uh, cu nerăbdare părerea ei. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, Comisiei, îi vom da cuvântul doamnei Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, documentul de lucru este într-adevăr unul excelent. El prezintă o, o imagine clară cu privire la competențele Uniunii Europene în materie de drept procesual civil. După audierea din dimineața aceasta, cred că cu toții suntem de acord că încrederea trebuie să fie întărită, încrederea între diferitele sisteme judiciare din diferitele state membre. Încrederea aceasta este necesară dacă e ca libera circulație a hotărârilor judecătorești să fie eficientă. Bine, încrederea reciprocă nu poate exista decât dacă suntem siguri de faptul că drepturile sunt respectate în toate statele membre. Dreptul de acces la justiție, dreptul la apărare, dar și uh, diferitele alte drepturi ale reclamanților și hotărâților. Dacă când vine vorba de punerea în aplicare a acestor drepturi, lucrurile se complică. Uh, iată, avem problema temeiului juridic, nu e, nu e una facilă, sper că o, o audiere ne-ar putea ajuta mai mult în direcția clarificării problemei, pentru că, iată, avem și uh, opt-out-ul Irlandei și uh, Regatului Unit, lucrurile nu sunt deloc simple. Eu mi-aș dori o armonizare maximă, cât mai largă cu putință și ne urez mult succes tuturor pentru obținerea unui rezultat. Aștept cu nerăbdare colaborarea pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Urmează domnul Rosner din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Salutăm inițiativa Parlamentului European în acest domeniu și, de asemenea, salutăm uh, documentul de lucru prezentat astăzi, care analizează temeiurile juridice posibile. Într-adevăr, drepturile procesuale sunt esențiale, nu doar în materie de drept civil, ci și în uh, materie de drept uh, penal. Dacă vorbim despre dreptul uh, civil, știm prea bine că refuzul de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească se bazează de cele mai multe ori uh, pe lipsa de încredere în ceea ce privește respectarea drepturilor uh, procesuale. Ei bine, această încredere este esențială. Jurid, juriștii europeni trebuie să aibă încredere de plină în hotărârile pronunțate în alt stat membru. Lucrul acesta a fost uh, menționat în comunicarea Comisiei Justiție 2020, care se referă în special la problema furnizării documentelor, prelevării dovezilor și uh, la problema dreptului familial. Există o serie de acte legislative europene care conțin până la urmă drepturi procesuale. Mă refer la regulamentul cu privire la uh, uh, colectarea de probe, de dovezi, și la cel cu privire la comunicarea documentelor, dar bine, mai există și alte uh, drepturi procesuale incluse în uh, regulamentul Bruxelles 1 sau Bruxelles 2A. Utilizarea juridică sau temeiul juridic pentru aceste decizii este uh, în toate cazurile articolul 81 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene sau predecesorul său, articolul 65 uh, din Tratatul de la Roma. o serie de acte legislative europene se bazează pe acest uh, predecesor al articolului 81. Mai există și acte legislative sectoriale care conțin până, conțin până la urmă reguli cu privire la dreptul procesual. Mă refer la directiva privind uh, proprietatea intelectuală sau uh, directiva privind uh, combaterea sau antitrust. Aceste acte legislative se bazează pe articolul 118 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, dar Asta pentru că ele se referă, actele acestea legislative, până la urmă, depășesc uh, sfera drepturilor procesuale. Prin urmare, temeiul juridic uh, pentru stabilire, uh, uh necesar pentru diferitele măsuri uh, trebuie să țină, de, să țină cont de efectul respectivelor uh, măsuri și de dimensiunea efectul, efectelor acestora. În momentul de față, analizăm uh, funcționarea directivei privind uh, comunicarea documentelor. Uh, încercăm să vedem cum funcționează acest act legislativ în diferitele state membre și pe baza acestor concluzii vom putea veni cu eventuale modificări. Spre exemplu, în acest context, comunicarea comunicarea digitală trebuie să fie evaluată. Comisia a demarat, de asemenea, un studiu mai larg cu privire la dreptul procesual civil național. Rezultatul tuturor acestor studii ne va arăta în ce măsură diferențele existente între drepturile procesuale civile împiedică libera circulație a hotărârilor judecătorești și uh, subminează încrederea reciprocă între autoritățile judiciare din diferitele state membre. Suntem de părere că orice fel de întărire sau uh, intensificare a standardelor minime europene trebuie să respecte diversitatea tradițiilor juridice și a uh, actelor juridice uh, Uh, în vigoare între diferi, în diferitele state membre. Mulțumesc mult! Mulțumesc la rândul meu. Văd că nu există alte solicitări de luarea cuvântului. Prin urmare, îl întreb pe domnul Rades dacă dorește să comenteze cele spuse. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Vreau de asemenea să le mulțumesc raportorilor din umbră. Vreau să le mulțumesc și celor de la Comisia Europeană pentru poziția pe care au pe marginea acestui subiect. Bineînțeles, voi ține cont de părerile Comisiei Europene în momentul în care voi formula raportul. Știți prea bine, bine că stabilirea de standarde minime comune Uh, este un proces de lungă durată. Astăzi lansăm acest proces și sper din tot sufletul să avem la finalul uh, demersului nostru un raport de calitate. Așteptăm în continuare raportul din primăvară al uh, serviciilor juridice ale instituțiilor europene. Vom organiza și o audiere sau un, o conferință pe tema aceasta și Sper că pe baza concluziilor uh, acestor uh, evenimente vom reuși să venim cu concluzii cât se poate de clare cu privire la maniera în care putem uh, executa mai bine și recunoaște mai ușor diferitele hotărâri judecătorești pronunțate în diferitele state membre. Mulțumesc! Much. Mulțumim! Am terminat punctul 6 și trecem la punctul 7 un schimb de opinii cu privire la o inițiativă uh, legislativă și un raport care o privește legat de recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor și dau cuvântul raportorului domnului, Sviev, domnului Svievca. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur că trecem acum la etapa propriu-zisă de lucru cu privire la acest subiect al uh, adopțiilor transfrontaliere. Aș dori să încep spunând că în decembrie anul trecut am organizat uh, un atelier de lucru cu privire la aspectul transfrontalier al adopțiilor. A fost uh, un atelier foarte, foarte interesant care m-a făcut încă și mai uh, conștient de uh, cât de complexă este această chestiune a adopțiilor. Cred că merită subliniat faptul că adopția ca și concept a fost uh, introdusă pentru a crea condiții adecvate de a crește un copil și nu ca o șansă pentru ca adulții să aibă totuși un copil pe care nu-l pot obține pe cale naturală. Acest concept uh, câteodată amestecă în discuție și uh, satisfacția părinților care pare uneori să predomine uh, asupra bunăstării copilului. Cred că e bine să avem o privire adecvată asupra acestui concept. Experții care au luat parte la acest atelier de lucru au prezentat o mare varietate de probleme uh, pe care le presupun sistemele naționale de adopții, precum și sistemul de recunoaștere a adopțiilor uh, la nivel european. Sunt uh, probleme care uh, sunt legate de aspectul transfrontalier al adopțiilor. Din păcate, puțini colegi din partea comisiei noastre sau din partea comisiei PETI, care au fost și ei invitați, au participat la această întâlnire. Însă, cred că dintre multele aspecte discutate la acest atelier, majoritatea uh, se vor regăsi în raportul meu, așadar uh, veți avea ocazia să aflați mai multe uh, în legătură cu probleme discutate de experții noștri. Datorită faptului că acest subiect este atât de complex, mă refer mai ales la, adopțiile internaționale, mi-aș dori ca raportul să se împartă pe două părți. Și asta pentru că trebuie să putem separa elementele legislative care se uh, regăsesc în cadrul Uniunii Europene de elementele nelegislative, unde pur și simplu Uniunea Europeană nu este competentă. Mai sunt uh, elemente care țin de această a doua categorie care ar trebui menționate, căci sunt relevante pentru rezolvarea anumitor probleme. Deci prima parte a raportului meu va fi una de natură legislativă și ea se va dedica recunoașterii adopțiilor internaționale în Uniunea Europeană, într-o situație în care un copil a fost adoptat în baza unei legislații naționale, după care părinții, la ceva vreme, se hotărăsc să își schimbe țara de reședință, mutându-se într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Se pare că lucrurile ar trebui să se petreacă automat, fără niciun fel de uh, probleme. Deci dacă adopția a fost uh, realizată în baza legislației unui stat uh, național, toate celelalte state membre ale Uniunii Europene ar trebui să recunoască imediat uh, legalitatea acestei uh, adopții în baza Convenției de la Haga. E bine, ca de obicei, pare că apar însă diverse probleme în astfel de situații. Aceste probleme trebuie analizate în detaliu. Și asta pentru că după cum stau lucrurile acum, nu vom avea o definiție unică a familiei. Nu avem o abordare comună pentru a stabili care sunt persoanele care au dreptul să adopte un copil. Așadar, e imposibil să privim acest proces ca fiind unul uh, automat. Ne gândim că s-ar putea să folosim clauza ordinului public uh, aici sau cea a jurisdicției obligatorii în conformitate cu uh, regulamentul uh, Bruxelles 2, care s-a dovedit a fi de ajutor, la fel ca și Roma 3. Dacă e să adoptăm o clauză de acest fel pentru statele membre, acestea ar putea să păstreze abordarea tradițională cu privire la dreptul familiei, care știm noi diferă între statele membre. Asta ne-ar permite și să subliniem importanța principiului subsidiarității. Aceasta ar fi abordarea mea în prima parte. Cea de-a doua parte acum. Partea nelegislativă. Ea ar viza o abordare mai vastă a diverselor uh, probleme care apar uh, în adopțiile internaționale. Din nou, aș dori să împart această parte a raportului în câteva subcapitole. Principalele principii și abordarea corectă pe care am enunțat-o anterior, în continuare n-ar fi aduse în discuție. Asta înseamnă că elementul de bază care ar trebui să primeze atunci când discutăm despre orice chestiuni care țin de copii, um, rămâne cel mai bun interes al uh, copilului. Sistemul uh, adopțiilor, instituția adopțiilor, a fost uh, introdusă inițial pentru a permite copiilor să beneficieze de condiții adecvate pentru a crește și pentru a fi educați. Astfel încât copiii să aibă mijloacele care altfel Uh, le lipseau copiilor în uh, familia în care s-au născut. Iar această chestiune, prin natura sa, este una delicată și este un obstacol uh, în calea dezvoltării oricărui copil. Prin urmare, chestiunile care țin de adopție nu pot fi văzute ca fiind o producție în serie fiecare caz trebuie privit uh, în parte. Un copil nu este proprietatea nimănui, un copil este o persoană și trebuie tratată ca atare. ne imaginăm că copiii sunt privați de posibilitatea de a-și prezenta propria părere în uh, procesul de adopție. Un expert la atelierul nostru ne-a spus că un copil nici măcar nu poate înțelege anumite concepte, astfel încât n-ar putea eventual uh, să se exprime uh, verbal, dar asta nu înseamnă că copiii nu se pot exprima prin comportament, dacă cineva e dispus să analizeze acest comportament. Deci sunt foarte multe elemente care trebuie luate în calcul în acest proces proces al adopțiilor. De asemenea, cred că este important ca locul de reședință să nu aibă precădere în fața legăturilor de sânge. Uneori se întâmplă să avem uh, de-a face cu un copil uh, uh, ai cărui părinți au decedat sau au fost închiși sau și-au pierdut drepturile părintești asupra copilului. Poate copilul însă în țara de origine are bunici sau uh, alte rude care ar trebui să fie primii care să-și uh, poată uh, asuma dreptul de creștere al copilului. Și aceste aspecte trebuie luate în calcul. Eu înțeleg că din moment ce copilul se află deja într-o altă țară, ar fi util ca copilul să uh, rămână în țara respectivă, însă în ceea ce privește interesul copilului, acesta trebuie să primeze întotdeauna, iar dacă asta înseamnă că ar putea fi crescut de familie în alte state, acest lucru ar trebui luat în calcul. De asemenea, putem presupune că uh, un copil nu este dat spre adopție înainte ca o instanță să vină cu o decizie finală, o hotărâre finală care să, primeze, uh, care să priveze părinții naturale ai copilului de uh, drepturile părintești. Însă știu că adesea lucrurile nu stau așa. Prin urmare, și acest aspect trebuie analizat. Mai departe, în documentul meu, mi-aș dori să pot analiza funcționarea unui sistem care s-a stabilit în temeiul Convenției de la Haga din 1993 cu privire la protecția copilului. Există așadar uh, un sistem care ar trebui analizat, căci această convenție se aplică majorității statelor din lume. Ar fi interesant să aflăm care este experiența diverselor state uh, și să vedem care sunt elementele practice implicate în uh, aplicarea acestei convenții. Poate ar trebui să folosim uh, aici abordarea noastră legislativă. Mi-ar plăcea să pot analiza și cooperarea transfrontalieră între statele membre, pentru că lucrurile nu par grozave în acest domeniu. Dacă ne gândim puțin la cooperarea între instituțiile care sunt responsabile de protecția uh, copilului și a drepturilor uh, sale, dacă gândim la ombudsmanul uh, pentru drepturile copilului, e bine, această instituție există doar în anumite state, nu și în altele. Apoi sunt instituții de altă natură care sunt responsabile de bunăstarea copilului. Uneori Uh, ar fi util să instruim uh, și judecătorii, un aspect la care ne-am mai referit uh, astăzi, pentru a ne asigura că judecătorii sunt bine pregătiți și că au o perspectivă largă asupra acestui fenomen și că pot înțelege bine situația juridică legată de adopții din alte state membre. Din toate cele pe care le-am spus, cred că puteți deduce uh, că titlul raportului pe care îl avem uh, în acest moment uh, nu reflectă neapărat sfera sa de cuprindere, pentru că acum vorbim despre recunoașterea transfrontalieră a adopțiilor, iar eu introduc uh, câteva elemente suplimentare. Prin urmare, sugerez să schimbăm puțin uh, titlul, uh, zicând că vorbim despre aspectele transfrontaliere ale adopțiilor. Eu voi face mâine la reuniunea coordonatorilor o sugestie pentru un titlu mai adecvat pentru acest raport. De acum înainte, firește, sunt uh, deschis să ascult comentariile dumneavoastră și sunt gata să cooperez cu raportorii din umbră și cu oricine altcineva este interesat uh, să se axeze pe această chestiune foarte interesantă. Aș dori să conchid și să închei pregătirea acestui uh, document spre sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, însă vom putea, voi putea prezenta documentul abia în mai, pentru că voi lipsi în luna uh, aprilie, uh, căci voi pleca într-o misiune uh, a Parlamentului European. Documentul însă va fi disponibil și vom putea să lucrăm pe acest text uh, pentru a putea vota înainte de vacanța de vară. Amendamentele vor uh, fi înaintate într-un termen destul de scurt după prezentarea din uh, mai. Oricum, însă, eu voi fi gata să discut uh, orice modificări ați fi dispuși să facem, însă după luna mai vom avea puțin timp pentru înaintarea amendamentelor. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Buda. Ședinte, îl felicit pe colegul meu pentru expunerea făcută și, într-adevăr, nu-l invidiez uh, pentru ceea ce are de făcut, pentru că, într-adevăr, este o chestiune extrem de complexă atunci când discutăm despre copii și mai ales când discutăm despre ceea ce înseamnă adopția. Cu siguranță cu toții considerăm că atunci când discutăm de adopție avem în vedere interesul superior al copilului. Însă și sub acest aspect este important să vedem ce înseamnă acest interes superior al copilului, dacă ne ducem doar la ceea ce înseamnă nevoia de a avea un acoperiș deasupra capului sau avea un anumit mediu în care trăiește și nu vă spun faptul că sunt extrem de preocupat de ceea ce înseamnă posibilitatea ca să avem de-a face cu copii adoptați de către familii care să nu fie între, mă rog, rezultate dintr-o femeie și un bărbat. Pentru că știi foarte bine, sau se știe că în România, de exemplu, nu este recunoscută căsătoria între, decât între un bărbat și o femeie și nu și cele între persoane de același sex. De aceea, este, în opinia mea, principala linie sau linie roșie, dacă vreți, pe care va trebui să vedeți cum o definiți, cum o lămurim, pentru că sub acest aspect ă, trebuie să fim foarte atenți. Câtă vreme avem state care nu recunosc sau care definesc familia într-un anumit fel, da? și ce se întâmplă cu posibilitatea ca un copil care este adoptat într-o țară unde se permit astfel de căsătorii, se desface acea căsătorie, iar acel copil trebuie să ne vedem unde se întoarce. Se întoarce oare în statul de unde a plecat sau rămâne mai departe în grija instituțiilor din acea țară, cu posibilitatea ca la un moment dat ca el să fie adoptat de către o familie care să aibă persoane de același sex. Uh, cred că este una dintre chestiune prioritare pe care le avem de, de lămurit pe urmă, este foarte important să găsim mecanisme și să creăm mecanisme care să permită urmărirea evoluției acestor copii în familiile unde au fost adoptați și după acest proces al adopției, inclusiv de către autoritățile statului de unde a plecat, ca și o garanție a faptului că, da, într-adevăr, suntem preocupați permanent de ceea ce înseamnă interesul superior al copilului. Mă opresc aici, aș, aș avea foarte multe lucruri de spus în această materie. În România este o întreagă dezbatere pe această uh, chestiune și aștept să lucrăm împreună pe materialul pe care ni-l veți uh, oferi. Mulțumesc! Thank you, uh, Mrs. Rozier. Doamna Rozier. Merci, Monsieur le Président. Comme le, le rapporteur l'a rappelé, on, nous sommes Mulțumesc, domnul președinte. Cum spunea și raportorul, adesea uh, există probleme în ceea ce privește adopțiile transfrontaliere. Sunt adesea cazuri uh, care sunt aduse în atenția mass mediei sau uh, a Comisiei PETI. La atelierul din decembrie lucrurile au fost oarecum lămurite. Ne-am întâlnit chiar și cu familii care au adoptat copii în astfel de situații. Știm, în statele membre, situațiile sunt foarte diverse. Și mă gândesc că în acest uh, moment ar trebui să încercăm să rezolvăm uh, mare parte dintre uh, probleme, pentru că până la urmă, să nu uităm, există un sentiment al apartenenței europene, cetățenia europeană și nevoia de a pune capăt unor situații foarte dureroase în ceea ce privește viața de familie. După părerea mea, o intervenție legislativă a Uniunii Europene ar fi de dorit. Și asta pentru a proteja mai bine uh, copiii. Aceasta trebuie să fie principala noastră intenție. Ar trebui să vedem care sunt uh, și condițiile pentru adopțiile internaționale, dacă nu cumva ar exista alte soluții uh, care să fie preferabile acesteia. Apoi, în ceea ce privește uh, Uniunea Europeană, ar trebui să existe o mai mare certitudine juridică în acest context, pentru că astăzi adopțiile care intră sub incidența Convenției de la Haga, adică au un element transfrontalier, fie sunt uh, recunoscute uh, automat, fie nu, câtă vreme adopțiile uh, efectuate la nivel național nu beneficiază de același tratament. Ne putem așadar imagina o intervenție a Uniunii Europene cu anumite garanții, care cred eu trebuie să fie similare cu cele care apar în Convenția de la Haga. Firește ar trebui să reafirmăm interesul suprem al copilului și apoi ar trebui să stabilim niște cerințe minime în ceea ce privește consimțământul sau uh, uh aptitudinile uh, părinților care vor adopta respectivul copil, respectivul copil uh, evitând firește diverse interese ascunse în această procedură. Bineînțeles, procedurile sunt deschise, putem să stabilim o cooperare între statele membre. Firește, fiecare stat membru va dori să-și păstreze propria legislație. Cred că n-ar trebui să amestecăm aici uh, lucrurile, pentru că până la urmă sunt uh, uneori uh, chestiuni simple și directe care țin de adopții, care nu ar trebui repuse în discuție. Am putea să ne imaginăm că am putea ajunge până la o recunoaștere sistematică a adopțiilor și a drepturilor oferite de statele membre. Poate ar trebui să existe o facilitare reală a vieții cetățenilor noștri care astăzi suferă de pe urma acestei lipse a recunoașterii și de, de pe urma unei nereglementări a situației acestor uh, uh adopții. Și aici, uh, practic, vom avea de văzut cum uh, își va face domnul raportor treaba. Mulțumim, domnul Radev. Trebuie spus uh, că subiectul este unul dificil și delicat. Însă chiar cred că din această perspectivă uh, vom ajunge la un echilibru uh, între aspectele strict juridice și uh, cele umane. Poate ar trebui să le echilibrăm cumva pentru a ajunge la acel interes superior al copilului. În ceea ce privește adopțiile transfrontaliere, mă voi referi la o situație specială din Regatul Unit, unde, în conformitate cu legea, uh, copiii pot să fie adoptați fără uh, consimțământul părinților biologici. Și în Regatul Unit se face acum uh, un efort considerabil pentru a grăbi adopțiile și a crește numărul copilor adoptați fără, din nou, repet, consimțământul părinților uh, naturali. Din cele 5.000 de adopții efectuate anul trecut în uh, Regatul Unit, peste 95% s-au petrecut fără consimțământul părinților. Mi se pare că așa uh, am putea uh, ignora interesul suprem al copilului și am lăsat loc pentru afaceri în domeniu. N-ar trebui să uităm nici viitoarea propunere pentru modificarea uh, regulamentului Bruxelles 2A. Trebuie să acționăm repede pentru a îmbunătăți soarta atâtor copii și a familiilor lor. În ceea ce privește recunoașterea adopțiilor transfrontaliere, aspectul cel mai important va fi sporirea încrederii reciproce între statele membre. De aceea, schimbul de informații și cooperarea între autoritățile centrale ale statelor membre în conformitate cu articolul 55 și 56 uh, trebuie să fie uh, obligatorie în ceea ce vește adopțiile internaționale. Trebuie de asemenea să analizăm și modificarea amendamentului uh, articolului 15 care vizează locul de reședință al copilului. Cu toții ținem cont de interesul cel mai interesul suprem al copilului Însă ar trebui să dăm uh, precedență uh, adopțiilor în familia extinsă a părinților naturali, căci acest lucru este foarte important, mai ales pentru copiii mici. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna De Luca din partea comisiei dorește să intervină? Aș dori să-i mulțumesc domnului Siefca pentru acest raport. Și aș dori să spun că problema lipsei recunoașterii adopțiilor transfrontaliere între statele membre este într-adevăr o problemă de care este conștientă Comisia. Vreau să reamintesc că deja în 2009 uh, Comisia a organizat împreună cu Consiliul Europei o conferință comună la Strasburg Uh, intitulată uh, Provocări în procedurile de adopție internațională în Europa, asigurarea interesului uh, suprem al copilului. Și uh, unul dintre subiectele acestei conferințe uh, a fost legat tocmai de problemele cu care se confruntă cetățenii europeni atunci când adopțiile internaționale nu sunt recunoscute într-un alt stat membru. Firește, asta duce la probleme legate de libertatea de uh, mișcare, de circulație a cetățenilor și uh, legate de drepturile copilului uh, în ceea ce vește un anumit statut civil. La vremea respectivă s-a discutat cu statele membre și s-a observat că nu exista un consens uh, unanim în ceea ce privește o posibilă inițiativă legislativă eh, legată în mod specific de adopții. Pe cale de consecință, în 2010, Comisia a elaborat eh, o carte verde în legătură cu libera circulație a documentelor publice și în legătură cu uh, recunoașterea uh, extraselor uh, de stare civilă, pentru că recunoașterea unei adopții uh, presupune recunoașterea unui document de stare civilă emis de un stat membru. O inițiativă legislativă a fost lansată în aprilie 2013 în legătură cu libera circulație a documentelor publice. Veți putea vedea că Regulamentul final nu a fost uh, adoptat încă, pentru că s a purtat discuții dure cu statele membre, însă sperăm uh, că uh, regulamentul va putea fi adoptat curând. După asta, Comisia își va începe activitatea legată de uh, documentele de stare civilă. Nu pot să mă pronunț acum în legătură cu calendarul și sfera de cuprindere a viitoare propuneri, însă ea ar trebui să trateze recunoașterea uh, de către statele membre uh, a documentelor de stare civilă emise într-un alt stat uh, membru. Firește aici, luăm în calcul și documentele de stare civilă ale copiilor care au făcut parte dintr-un proces de adopție. Având în vedere uh, care este situația actuală în statele membre, putem să spunem că statisticile nu sunt disponibile în ceea ce privește lipsa recunoașterii adopțiilor transfrontaliere. Într-adevăr, Comisia uh, a luat cunoștință de anumite cazuri, însă de foarte puține, probabil că sunt și altele. Dar statele membre nu au statistici în acest sens și dacă le au, nu le aduc la cunoștința comisiei. Ce putem noi spune e că adopțiile ca tendință se reduc în Europa, numărul adopțiilor uh, transfrontaliere scade, prin urmare, problema cu care ne confruntăm noi este mai degrabă recunoașterea uh, unei uh, adopții interne într-un alt stat uh, membru, pentru că nu există firește armonizarea legislației în acest domeniu. În urma atelierului pe care doamna Swift, domnul Swift l-a menționat, într-adevăr, S-a vorbit despre uh, dreptul internațional și despre posibilitatea unei convenții internaționale în legătură cu acest subiect. Însă aș dori să spun că aceasta este o problemă europeană iar cadrul său se bazează pe libera circulație a persoanelor uh, între statele membre ale Uniunii Europene. Ar fi cu totul altceva să recunoaștem o adopție care s-a petrecut în China. Dar toate statele membre sunt părți uh, ale Convenției din 1993 în legătură cu uh, adopțiile. Ori, ca parte a acestui sistem, cum s-a menționat deja, recunoașterea unei adopții uh, în baza Convenției presupune recunoașterea uh, modului în care se aplică legea. Deci ar fi uh, vorba până la urmă de un fel de recunoaștere automată. Uh, in our future proposal... Vom vedea dacă în viitoarea noastră propunere cu privire la statutul civil am putea include și adopția. Și vom vedea dacă am putea crea un sistem automat similar cu cel stipulat în uh, Convenția din 93. În încheiere aș spune că în regulamentul Bruxelles 2 adopția este exclusă din domeniul de aplicare. Prin urmare, în viitoarea Bruxelles 2 nu cred că adopția va fi un subiect uh, sau un aspect tratat în acest regulament. Vă mulțumesc! Domnul Siefka dorește să comenteze? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru opiniile menționate sau exprimate. Iată, toate acestea dovedesc că în primul rând, subiectul este unul foarte important și, în al doilea rând, că subiectul este de asemenea foarte complex. Iată, toate acestea ne fac chiar mai dificilă munca. Dar sunt absolut convins că eforturile noastre comune vor uh, da roade. Mulțumesc mult, vă mulțumesc pentru uh, cooperare. Mulțumim. Iată, am încheiat punctul 7 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 8. Examinarea proiectului de aviz privind reprezentarea lucrătorilor la nivelul consiliilor de administrație în Europa. Vă da cuvântul uh, raportorului și anume domnul Gaspar. Grazie, signor Presidente. Avete da Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, primit deja de ceva vreme proiectul meu de aviz. Astăzi uh, trebuie să examinăm acest, uh, această propunere. Avusesem programată examinarea în trecut, dar am decis să amânăm discuția până la prezentarea raportului la Comisia EMPL. Bine, între timp, sigur ați constatat că am fost, că sunt uh, deschis colaborării. Am uh, bazat acest afiz pe articolul 151 din uh, Tratatul Uniunii Europene. Avem acte legislative pe tema aceasta în, care datează din 2011, din 2012 de asemenea. Uh, deci uh, știm cu toții că pe lângă actele legislative europene mai avem și norme naționale care prevăd reprezentarea, participarea, consultarea, informarea lucrătorilor. Dar armonizarea este este esențială, pentru că situațiile sunt diferite în diferitele state membre. În același timp, nu putem trece sub tăcere principiul subsidiarității. de altă parte, iată, ne confruntăm cu o criză industrială, o criză economică și de ce n-ar... Și, și tocmai de aceea cred că ar fi bine să folosim acest uh, moment pentru a veni cu standarde minime armonizate la nivel european. Am venit cu o serie de propuneri în avizul meu. În primul și în primul rând uh, spun că e necesară stabilirea unor uh, standarde minime în ceea ce privește participarea, consultarea și informarea lucrătorilor. În al doilea rând, implicarea tot mai mult uh, sau accentul pus pe dialogul social mi se pare esențial de asemenea, consider că toate aceste norme, reguli ar trebui să se aplice și în cazul instituțiilor publice, nu doar celor uh, uh, private. Vorbesc în avizul meu și despre problemele de gen, aspectele legate de gen și uh, egalitatea de șanse între femei și bărbați vorbesc despre necesitatea alegerii reprezentanților de către lucră, lucrători și nu de către altcineva. Vorbim uh, sau vorbesc în uh, avizul meu și despre situația specifică a companiilor europene. Iată, toate aceste aspecte au fost uh, subliniată și, și detalita, detalitate, detaliată în avizul meu. Am discutat deja cu colegii, dar bineînțeles sunt discurs pro, propunerilor dumneavoastră și pe viitor. Ce aș propune eu, domnule președinte? Aș propune ca pe viitor, odată, odată ce raportul există, să, să mai discutăm și, uh, și um, amendamentele, da, așa în detaliu. Bineînțeles, această discuție însă ar trebui să vină după prezentarea raportului domnului Handel de la Comisia pentru Ocupare. S-ar putea să îmbunătățim textul pe baza acestor amendamente. Mulțumesc. Domnul Buda dorește să intervină. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Îi mulțumesc foarte mult raportorului, uh, în primul rând, pentru deschiderea cu care a abordat acest um, subiect. Este un subiect uh, extrem de important și, în același timp, după cum se poate observa, el nu cunoaște o abordare unitară la nivelul celor 28 de state, în momentul de față având doar 18 state membre care au adoptat legislație în um, acest domeniu. De aceea, având în vedere și studiile care au fost făcute sub acest aspect de către Institutul European al Sindicatelor, apreciem că uh, ar fi să existe preocupări în acest domeniu, inclusiv de la nivelul Comisiei Europene, de a se stabili niște standarde minime pe care să, sau prin care să se confere dreptul lucrătorilor um, de a fi consultați pe de-o parte și pe de altă parte um, informați. De aceea cred că angajatorii trebuie să fie practic încurajați uh, să permită participarea lucrătorilor în cadrul Consiliilor de Administrație, atunci când consideră că este benefic pentru uh, societățile lor și că totuși în același timp apreciez că acest nivel de, de participare uh, trebuie să fie lăsat la latitudinea fiecărui angajator, aplicând totodată însă acest principiu al nevoii de a fi informați minimal cu privire la evoluțiile care au loc în, în societate. Mulțumesc! I don't have any request for the floor from the... Nu mai există alți colegi care doresc să intervină. Comisia dorește ea să intervină? Nu, se pare că nu. Dacă domnul Caspara nu vrea să comenteze intervenția domnului Buda, putem încheia discuția pe marginea acestui subiect. Eu vreau să-i mulțumesc din suflet, uh, stimatului coleg, să-i mulțumesc pentru această intervenție. Aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare. Cu siguranță vom mai discuta despre direcția pe care vrem să o urmăm în cadrul discuțiilor cu privire la amendamente. Domnul președinte, mulțumesc. Doctorii Papeta și doctor, doctorul Papeta și doctorul Bona sunt în sală. Okay, uh, unfortunately we don't have din păcate, iată, experții uh, necesari pentru discutarea punctului 9 uh, nu sunt în sală, prin urmare luăm o pauză până la 11.45. Mulțumesc!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 dear colleagues, I think we can start. Stimați colegi, putem să începem. Continuăm cu punctul 9, prezentarea constatărilor preliminare ale evaluării valorii, valorii adăugate europene cu privire la termenele de prescripție aplicabile accidentelor rutiere. Sunt raportor chiar eu, deci Vreau să vă spun că se dă curs muncii începute de Diana Wallace în mandatul anterior, care mulțumesc. S-a lansat o evaluare în ceea ce privește termenele de prescripție aplicabile la nivel transfrontalier domnul Cerny Papeta de la uh, Birmingham și domnul Michael Bona de la Scola Forense, experți recunoscuți în uh, accidentele transfrontaliere și în uh, răniri personale, își vor prezenta concluziile preliminare în legătură cu plus valoarea acestor uh, uh, solicitări făcute de către victimele accidentelor transfrontaliere. Aceste reglementări variază între statele membre, există discrepanțe în uh, prescripțiile naționale în legătură cu începutul datei respective sau în cazul minorilor și persoanelor cu dizabilități în special, precum și în legătură cu capacitatea de a opri sau întrerupe uh, prescripția. În accidentele transfrontaliere, limitele temporale pentru introducerea unei solicitări sunt determinate pe baza legislației din statul membru unde a avut loc accidentul, conform regulamentului Roma 2 și articolul 15. Legile naționale și termene de prescripție naționale pot să fie foarte complexe și victimele deseori nu, nu cunosc legislația în aplicare în statul membru prin care călătoresc acest lucru, împreună cu prescripțiile diferite pot să ducă la consecințe nedorite pentru victime, pot să ducă la obstacole în fața drepturilor la uh, despăgubiri și la uh, procese de durată. Dau cuvântul acum, în primul rând, domnului Cristian Salm de la Serviciul de Cercetare al Parlamentului European și după aceea experților noștri. Vă rog să nu depășiți 10 minute. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Valoarea plus, val, valoare, unitatea plus valoare europeană a Serviciului European de uh, Cercetări a examinat această problemă a termenelor de prescripție aplicabile reaccidentelor rutiere. Întrebarea a fost dacă armonizarea acestor termene ar duce la o plus valoare. Pentru a atinge acest obiectiv, studiul este împărțit în trei părți. În primul rând, necesitatea armonizării și pentru acțiune legislativă la nivel european. În al doilea rând, ce tip de acțiune legislativă este necesară și, în al treilea rând, care ar fi plus valoarea acestei acțiuni sau unui instrument la nivel comunitar Dată fiind experiența lor, am uh, comandat uh, un studiu din partea domnului Gianni Papeta și domnului Marco Bona, uh, care activează la Universitatea din Birmingham și domnul Bona este jurist la Universitatea de Torino. Au articole publicate pe subiectul accidentelor transfrontaliere și a asigurărilor rutiere. Este important, important să luăm note că studiul încă continuă și Gianni Papetas va prezenta, vă va prezenta rezultatele preliminare ale studiului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că uh, mulțumesc pentru ocazia de a prezenta aceste constatări preliminare. Problema prescripției este uh, una fundamentală pentru accesul la justiție în Uniune. Este vorba aici de limite temporare pentru introducerea unei uh, solicitări în anumite state membre, dacă aceste limite de timp nu sunt respectate, eh, se pierde dreptul la despăgubire. Există și prescripția dacă term- termenul nu este respectat, dreptul în sine dispare, însă efectul este același. Există un potențial ca dreptul de a solicita o despăgubire să dispară. Uh, studiul doctorului Bono și al meu uh, e în considerare dacă ar trebui armonizate aceste reguli în Uniunea Europeană. Este o situație importantă din, din cauza contextului juridic și social. Este vorba de accidentele transfrontaliere. În Uniunea Europeană, protecția pentru victimele accidentelor rutiere care au loc într-un alt stat membru Există deja de peste 10 ani uh, directiva asigurărilor rutiere. Se asigură că victimele pot să facă o cerere de despăgubire în statul de rezidență. De, acest lucru acordă victimelor un uh, cadru juridic familiar, uh, utilizarea limbii proprii și o procedură juridică care, dacă nu este fam- cunoscută victimelor, cel puțin este cunoscută uh, avocaților. Există anumite reguli care trebuie să fie aplicate acestor solicitări. Deseori se uh, desemnează uh, legislația aplicabilă în locul unde a avut loc accidentul. Deci se majoritatea victimelor depun această acțiune în statul membru de reședință, însă acest stat va trebui să aplice o legislație care este Eh, externe și inclusiv termeni de prescripție care nu sunt proprii statului respectiv, ceea ce creează probleme. În primul rând, dacă drepturile de prescripție și limitele nu sunt înțelese corect, se pierd, pot pierde drepturi, aceste reguli sunt complexe, pot să privească perioada totală de timp, începutul acesteia, dacă se poate întrerupe sau suspenda această perioadă, cum se aplică uh, regulile copiilor și persoanelor cu disabilități, dacă uh, tribunalul are discreție în uh, legătură cu aplicarea regulilor sau nu. Fiecare stat are reguli diferite pentru fiecare aspect, lucru care creează o, un context juridic unic care necesită cunoștințe de specialitate în fiecare stat membru. Este dificil să organizezi o acțiune din străinătate și poate să dureze până afli unde trebuie adresată cererea respectivă. Poate uh, dura timp să aduni probe în legătură cu accidentul, traducerea documentelor poate să dureze de asemenea și există exemple de cazuri în care lipsa de cunoaștere a felului de funcționare a regulilor de prescripție a dus la pierderea acestui drept de a uh, intenta o acțiune în justiție în special acolo unde timpul, durata totală este scurtă, în legătură, atunci când există ambiguități în legătură cu perioadele de suspendare sau întrerupere. Acest acestui, uh, acestei perioade. Mai importantă este și problema aplicare, aplicării acestor limite în momentul în care se pun piedici în, part, în fața uh, acțiunilor. Deseori este nevoie ca consilierii juridici să aloce mai mult timp acestor proceduri, uh, timp suplimentar care crește costurile juridice există și costuri suplimentare. Dacă este nevoie de mm, mărturii ale experților uh, din statul de accident pentru a înțelege cum se aplică termenele de prescripție, lucru care se întâmplă destul de des, este necesită opinia unui expert din străinătate, ceea ce duce la cheltuieli și întârzieri suplimentare. Aceste cheltuieli, aceste durate duc la costuri emoționale pentru solicitanți care se, sunt stresați și îngrijorați în legătură cu uh, întregul proces juridic, ceea ce contravine scopului în directivei asigurărilor care avea scopul să faciliteze prin libera circulație a persoanelor în Uniune. Complexitatea situației și problemele cu care se confruntă solicitanții uh, ar duce la o necesitate de armonizare. Nu este o idee nouă. Această posibilitate a fost explorată în ultimii 15 ani de mai multe ori. Cel mai recent, o com- un raport al Comisiei din 2009, urmat, uh, urmat de două consultări publice, care au dus la o serie de opțiuni de a înainta. Trei dintre opțiunile prezentate în acest proces au fost să se acorde informație solicitanților în legătură cu diversele reguli din statele membre pentru a le ușura situația. Poziția noastră este că aceste reguli privind termenele de prescripție au nevoie de interpretare de specialitate în fiecare caz și ar fi ineficient să se acorde doar informații generale în legătură cu aceste termene de prescripție. Deci, concluziile noastre sunt că aplicarea legislației de armonizare ar fi o, armonizarea ar fi o cale optimă să existe definiții clare în legătură cu uh, aceste termene, cum se aplică copiilor și persoanelor cu disabilități și de asemenea Uh, în legătură cu acțiunile împotriva, uh, acțiunile către asigurători sau organisme de despăgubiri. Considerăm de asemenea că o procedură armonizată ar uh, trata situațiile transfrontaliere optim și în propunerile noastre am ținut cont de o serie de factori. În primul rând, posibilitatea instituțiilor să facă acest lucru conform tratatului, dacă există un temei juridic suficient pentru aceste acțiuni și dacă legislația va satisface principiul subsidiarității și proporționalității. Aceste uh, aspecte vor apărea în raportul final, în momentul publicării sale. În momentul în care se adoptă o abordare corectă, există o, un temei juridic în articolul 81 și se pot folosi principiile subsidiarității și, subsidiarității și proporționalității. De asemenea, există reguli armonizate existente care uh, vizează drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană. Și există o serie de măsuri legislative care demonstrează că drepturile pasagerilor sunt protejate de către garanții minime legate de uh, aceste prescripții, ceea ce este în contrast cu uh, accidentele transfrontaliere în legătură cu care nu există garanții minime. Studiul nostru constată de asemenea că nu există un model uniform care să fie urmat în ceea ce privește armonizarea. Am luat în considerare principii din jurisprudență, de la Curtea de Europeană de Justiție, Curtea Europeană de Drepturilor Omului, omului care eh, sugerează un nivel de protecție la acces, a dreptului de acces la justiție care ar putea să fie încălcate anumite limitări și prescripții unde, că, unde este imposibil să ai acces la o instanță pentru că victima nu a putut să evalueze pagubele sau nu a putut stabili identitatea persoanei care este răspunzătoare. Am luat în considerare propuneri existente de armonizare și propunerile actuale oferă o serie de posibilități care trec de la prevederi foarte detaliate până la reguli simple de armonizare minimă. Constatările noastre preliminare sunt că uh, regulile trebuie să aibă standarde minime fără prea multe detalii care să rezolve majoritatea dintre probleme, dând uh, victimelor o uh, idee dacă uh, care sunt condițiile în care pot să introducă o acțiune și ar rezolva o serie de preocupări exprimate mm, și de industria asigurătoare. În ceea ce privește regulile de standard minime din studiu, pe lângă uh, estimările în legătură cu valoarea armonizării, lucru care mi se pare uh, semnificativ. În ceea ce privește plus valoarea, așadar, uh, s-ar reduce timpul, costurile, costurile emoționale asociate cu aplicarea unor termene de prescripție externe și incertitudinile uh, care apar, dar există și o economii financiare considerabile. Uh, recunoaștem că nu există suficiente date statistice în legătură cu numărul de accidente care au loc în Uniunea Europeană în fiecare an și numărul de cereri care duc la uh, care sunt supuse termenelor de prescripție. Uh, putem să evaluăm însă o plus valoare um, monetară. Datele ne arată că solicitanții își pierd în medie 60.000 de euro pe solicitare dacă este vorba de rănire personală și în medie 2000 de euro dacă este vorba doar de uh, pagube materiale. Aceste cifre reflectă poziția în, și situația în care este vorba de un. nu reflectă un accident tragic care duce la pagube catastrofale, în care caz ar fi mult mai mare. În jur de 250.000 de persoane în fiecare an sunt afectate de, de obstacole administrative suplimentare datorită aplicarea acestor termene de prescripție, chiar dacă nu își pierd acest drept. În medie, costurile juridice sunt în jur de 600 de euro pe solicitare și dacă sunt consultați experți externi, atunci costul se eh, ridică cu 300 de euro în plus pe solicitare. Dacă calculăm acest lucru pe toate solicitările pe an, înseamnă că acțiunile de armonizare ar putea să economisească pe termen lung până la 300 de milioane de euro în fiecare an. Această cifră nu ține cont de costurile conexe, eh, de traducere, juridice, pentru că nu există date disponibile în acest sens și nu am putut să efectuăm o estimare. În încheiere, așadar, decizia de a armoniza aceste reguli de prescripție nu a depins, depins de numărul de persoane care ar beneficia uh, sau de banii care vor fi economisiți. Protejarea accesului la justiție uh, reprezintă un motiv suficient pentru a armoniza aceste reguli la nivel european, dar sunt mulți care vor fi afectați de situația actuală și vor exista și economii semnificative în cazul în care se va aplica o armonizare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Pepitas, pentru prezentarea dumneavoastră. Să înțeleg că domnul Bona nu este prezent. Da, din păcate este bolnav și nu a putut să ajungă astăzi. Nu am nicio solicitare de intervenție în acest moment. Înainte de a interveni cineva, am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați putea să includeți în raportul dumneavoastră un răspuns la următoarea întrebare. În anumite state membre există aceste termene de prescripție care aparțin legislației de fond și în alte statele membre aparțin de legislația procedurală ar afecta acest lucru alegerea unui temei juridic pentru o eventuală armonizare viitoare sau ar complica în vreun alt mod un acord în legătură cu această necesitate de armonizare. Da, bineînțeles că vom răspunde la această întrebare în raport, însă, în mod preliminar, aș spune că temeiul juridic nu cred că ar fi afectat de acest Uh, aspect. Este adevărat că în anumite state membre uh, diferă uh, situația diferă și este vorba fie de procedural sau substanțial, dar nu cred că aceste aspecte ar prezenta vreo dificultate inerentă Bineînțeles că trebuie să vom include comentarii specifice în acest sens. Vă mulțumesc pentru că în anumite sisteme juridice, cum ar fi al meu, ar fi nevoie de schimbări în codul civil. Deci este important să avem un răspuns în acest sens. Domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mulțumesc experților pentru evaluarea lor preliminară a unei plus valori posibile a armonizării acestor termene de prescripție. Este un aspect foarte important cu ce, pentru cetățenii europeni care se confruntă zi de zi cu dificultăți care uh, provin din aceste diferențe între sistemele juridice din statele membre, care pot să aibă consecințe extrem de adverse pentru victimele accidentelor rutiere sau să le prezinte povere atunci când uh, caută să obțină despăgubire într-un alt stat. Riscul este real de a, de a pierde dreptul la despăgubire. Consecințele negative ale unui termen de prescripție mai scurt într-un stat membru ar putea să fie compensate printr-o procedură mai rapidă în ceea ce privește probele și așa mai departe. Este foarte dificil să știm care ar trebui să fie cadrul general în acest sens, însă, în ciuda acestui fapt, orientările Parlamentului European din raportul din 2007 ar putea să fie în continuare utile este nevoie să creștem conștientizarea nu doar celor vizați, ci a tuturor în legătură cu uh, termenele de prescripție, în legătură cu accidentele rutiere în fiecare stat membru și trebuie să căutăm o soluție bazată pe Convenția de la Haga și Roma 2 în legătură cu uh, legislația aplicabilă. Vă mulțumesc. Doamna Delvaux? Mulțumesc, domnule președinte. O mică întrebare. Am înțeles corect că standardul, standardul minim este de armonizarea perioadei în, legătură, în timpul ea se poate depune o uh, plângere sau solicitare, pentru că văd această enumerare, ceea ce este mai ur- cel mai urgent de rezolvat în momentul actual pentru a facilita uh, acțiunile victimelor. Domnule Breton. Da, și eu am o întrebare. În primul rând, vă mulțumesc că ați venit. Este o temă foarte importantă și problemele sunt bine reluate. Aceste accidente transfrontaliere sunt uh, dificil de gestionat pentru că există reguli dificil de gestionat în funcție de stat și termene de prescripție diferite. 250.000 de persoane ar fi afectate în fiecare an și ar avea dificultăți în obținerea unei despăgubiri. Toate aceste aspecte sunt interesante, însă nu am auzit suficient în legătură cu propunerile concrete Uh, poziția dumneavoastră este pentru armonizarea acestor termene de prescripție, însă mi-aș fi dorit să știu despre ce termen este vorba aici. Am putea avea o perspectivă a termenilor de prescripție care există în anumite state membre pentru a putea să știm spre ce termen ar putea să ne orientăm. Trei luni, un an uh, am rămas uh, uh, puțin nedumerit în acest sens. Mulțumesc, ați putea să răspundeți la aceste întrebări? În ceea ce privește prima întrebare, care din aceste teme sunt cele mai importante? Care este problema cea mai presantă? Nu se poate alege doar un aspect. Dacă este foarte clară durata de timp totală și este suficient timp. Poate nu știi când începe această perioadă sau poate crezi că ai suspendat curgerea acestei perioade, însă poate nu, pentru că suspendarea este diferită într-un stat membru decât uh, în altul. Există exemple de cazuri în care persoana considera că este în interiorul perioadei de timp pentru că își suspendase solicitarea pentru, ca, pentru a afla ulterior că nu și-a suspendat solicitarea conform regulilor aplicabile în celălalt stat și deseori poate nu își pierdeau total dreptul la uh, Uh, această despăgubire, însă poate contrapartea uh, introducea, o, asigurătorul, de exemplu, introducea o nouă acțiune în justiție care uh, ducea la costuri suplimentare. Cele primele trei aspecte sunt cele mai importante. Care este timpul total este foarte dificil dacă timpul este scurt pentru că durează să organizezi o acțiune din străinătate. În al doilea rând, trebuie să fie foarte clar când începe această perioadă și în al treilea rând, când se poate suspenda sau întrerupe perioada respectivă și care este efectul acestei suspendări. În ceea ce privește a doua întrebare, care sunt limitele, perioadele de prescripție actuale în statele membre, Există foarte multe termene în aplicare în momentul actual, de la în jur de un an, termenul cel mai scurt, până la 30 de ani, cea mai lungă perioadă, și alte durate între cele două, într-un trust membru sau altul ă, se aplică termene diferite dacă este vorba de proceduri penale, de exemplu o conștientizare mai mare a acestor termene de prescripție nu ajută întotdeauna solicitantul, pentru că este nevoie de o evaluare individuală a solicitării respective în ceea ce privește propunerile noastre, am examinat regulile existente, am făcut o analiză comparativă a statelor membre și am folosit această, aceste idei cu, împreună cu propunerile actuale de armonizare, propunerile deja existente care se aplică altor modalități de transport și, ca o concluzie preliminară, poate o perioadă de patru ani ar putea să fie potrivită, dar este doar o constatare preliminară care ar putea să se schimbe. V-am răspuns la întrebare? Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, de vreme ce nu mai există alte solicitări de intervenție. Vă mulțumesc pentru prezență și poate comisia dorește să intervină? Nu? Atunci înseamnă că am terminat eh, ordinea de zi pe această dimineață, deci poftă bună tuturor și ne revedem la ora 15.